Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen von gestern wieder auf. Bună dimineața, reluăm lucrările noastre de ieri și începem cu punctul 9 de pe ordinea de zi. Uh, Descărcarea de gestiune. Vă rog să uh, vă pregătiți cartelele de vot pentru că avem uh, o serie întreagă de voturi. Un raportor încă nu a sosit, însă am așteptat deja 10 minute și nu mai așteptăm acum. The question is, does the, no. Is the rapporteur, does the rapporteur want the floor? Domnul raportor, domnule Cernețchi, doriți să, să interveniți? Încă o dată doriți să interveniți? Votăm um, descărcarea de gestiune pentru Consiliu. Mulțumesc. Și cu ea. Cred că totul e în ordine, așadar nu am mai multe de adăugat. Mulțumesc. N-am apucat să aud, dar presupun că putem începe. Așadar, uh, începem cu Do we have to, to vote? This is the first vote we have. Yes. Genau. Wir stimmen ab über die, über die Resolution. Deci votăm mai întâi rezoluție. Aliniatul 18, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 de la aliniatul 18. Da. E un pic uh, de confuzie aici. Votăm acum rezoluția în ansamblu, care conține și refuzul descărcării de gestiune. Cine este pentru această rezoluție? Împotrivă? De fapt, nu trebuie să votăm electronic, îmi cer scuze, spune doamna președinte, votul final așadar electronic. No. Genau. Okay, dann. Er okay. Ja. Die Abstimmung ist beendet. Uh, S-a închis votul. 26 de voturi pentru, 2 împotrivă, deci nu se acordă descărcarea de gestiune pentru Consiliu și ca urmare ajunge sub această formă în plen. Trecem acum la raportul Cernețchi. we voted on the decision. And yes, but now we have to vote. But we did vote on the resolution. Ah ja, genau. Wir müssen noch mal die, die, Res die Resolution müssen wir ebenfalls noch abstimmen, nicht nur. Va trebui să votăm și rezoluția, nu doar decizia. Deci uh, deschid votul. Eu nu am să votez pentru că din partea PP avem un vot în plus. S-a închis votul.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 figurează doar uh, un singur vot, uh, ceea ce este puțin, uh, cam puțin atunci când ai trei voturi de efectuat. Poate că secretariatul poate să se ocupe de acest lucru pe viitor. Ajungem acum la Institutul European pentru Tehnologie. <clears throat> Raportorul nostru este tot domnul Cernetski. <clears throat> Dorește domnul raportor să intervină. Doamnă președinte, am avut o discuție în uh, cadrul reuniunii uh, noastre. Cred că totul e clar. Dann kommen wir zum uh, Änderungsantrag. Atunci vă propun să votăm amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 devine caduc. Și acum votăm descărcarea de gestiune în ansamblu. S-a deschis uh, votul. Votăm electronic. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 6 împotrivă. Se adoptă așadar. Acum uh, decizia cu privire la conturi. Amendamentul 3 a fost retras, deci votăm întreaga decizie, tot electronic. Da, de la PP avem un vot în plus. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 6 împotrivă. Vă mulțumesc!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 25 de voturi pentru, 4 împotrivă, se adoptă și felicită raportorului, care se bucură că a scăpat și de raportul ăsta. Ajungem acum la întreprinderea comună Artemis. Tot domnul Cernețchi este raportor, dorește să intervină? Văd că nu. Și atunci ajungem la votarea deciziei cu privire la descărcare. Avem și un amendament Cine este pentru acest amendament 1? Împotrivă? Abțineri? Majoritatea a votat împotrivă, deci se respinge. Acum decizia în ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Astfel am și acordat descărcarea de gestiune și ajungem acum la rezoluție. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Angenommen. Se adoptă. Ja, da, ja, genau. Ja, wir stimmen jetzt ab über die, über die, über die Entschließung. Als Încă o dată, rezoluția în ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Avem un vot în plus de la socialiști. S-a închis votul. 24 la 5 se adoptă. Și acum uh, votăm uh, um, închiderea conturilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 la 6 se adoptă. Iată că am acordat uh, descărcare și pentru Artemis. Ajungem la ENIAC. Tot domnul Cernețchi este raportor, dorește să intervină? Văd că nu. Atunci trebuie să votăm decizia cu privire la descărcare. Avem un amendament. Cine este pentru acest amendament 1? Împotrivă? Majoritatea a votat împotrivă, deci se respinge și votăm acum descărcarea în ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Prin urmare, se acordă descărcarea de gestiune. Acum votăm închiderea conturilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se acordă descărcarea. Votăm acum rezoluția. Avem și aici un amendament, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă și acum votăm rezoluția în ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cu 25 la 4 se adoptă. Votăm acum un aviz. Tot domnul Cernețchi este raportor. Este vorba de rolul UE în cadrul ONU, cum pot fi realizate mai bine obiectivele noastre în actualul context, un obiectiv uh, deosebit de important. Domnul raportor vrește să intervină. Așa cum v-am obișnuit, nu.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 împotrivă, abțineri se adoptă și a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm partea a doua de la amendamentul 14, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ajungem acum la votul pe marginea propriului aviz. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă cu 26 de voturi la 2 voturi. Felicitări domnului raportor. Și ajungem acum la avizul cu privire la bugetul general pe exercițiul financiar 2016, care în mod tradițional se realizează de uh, raportorul pe descărcare anterioară, nu vreau să intervin, 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 5. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 6. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm cea de-a doua parte. Cred că se adoptă, dar verificăm. Să deschizi votul, să închizi votul. Se adoptă, da. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte de la 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la votul pe marginea întregului aviz și deschid votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 26 de voturi la 1. Mă felicit pe mine însumi, vă mulțumesc. Am ajuns la finalul uh, votului și trecem acum la punctul 15 de pe ordinea noastră de zi. Cei dintre dumneavoastră care doresc să părăsească sala, vă rog să o faceți în liniște. Ja, wir machen weiter. Genau. Nach der discharge. Trecem mai departe. După aceste descărcări mai avem niște descărcări. Don't hesitate to leave the room. Nu ezitați să părăsiți sala dacă aveți de discutat. Noi mergem mai departe cu punctul 15 de pe ordinea de zi, descărcarea pentru întreprinderile comune și vă urez bun venit pentru IMI domnul Mulian, pentru ITER domnul Barabaschi și pentru FCH domnul director Domnul Wild, de asemenea, este alături de noi. Domnul Contreras și domnul Junio. Sper că n-am uitat pe nimeni. Ne bucurăm să vă avem alături de noi. Și eu o să vă punem aceeași întrebare ca de obicei. Cine dorește să înceapă? Cred că începem cu unul dintre copiii noștri cu probleme. De la INI, domnul Melian, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, pentru că ați dat șansa de a veni astăzi aici la Comisia de Control Bugetar ca să vă dau informații referitoare la uh, descărcarea 2013 și pentru pregătirea exercițiului de uh, descărcare 2014 uh, la inițiativa tehnologică comună privind medicamentele inovitoare. Eu sunt abia în a cincea zi la locul acesta de muncă. Înainte eram președinte și CEO de la un de la o mare întreprindere de cercetare din Canada, am uh, multă experiență în Canada și în Irlanda în gestionarea fondurilor publice. Sunt cetățean irlandez și mă bucur foarte mult uh, că m-am întors în Europa. IMI este, după cum știți, un parteneriat publicat între Uniunea, Uniunea Europeană reprezentată de Comisie și un fond public creat, uh, un fond privat, mă scuzați, pentru a creat pentru a aduce medicamente inovatoare pacienților într-un uh, mod uh, rentabil. IMI reușește să ofere rezultate foarte bune în uh, domenii cum ar fi rezistența antimicrobiană, diabetul, Alzheimer, cancer și multe alte domenii. IMI are un model de finanțare foarte inovator, stabilit de legiuitor, prin care fondurile europene trec la parteneri publici, universități, uh, spitale, IMM-uri, organizații de pacienți și așa mai departe, și la parteneri industriali prin intermediul fondului menționat. După cum uh, am mai spus, aceștia nu primesc fonduri europene, ci au o contribuție în natură, contribuie cu personal, cu eșantioane uh, și lucrează cu niște consorții alese printr-un proces de selecție foarte dur. Aș dori să salut munca Comisiei dumneavoastră și a Curții de Conturi Europene în ceea ce privește ameliorarea bunei gestiuni financiare a IMI. În primele mele zile la acest loc de muncă am constatat că s-au luat, luat foarte în serios um, recomandările constructive ale comisiei dumneavoastră. Sunt patru puncte critice și aveți informații detaliate în documentele pe care vi le-am trimis în ultimele câteva zile. În acele documente se regăsește și raportul de activitate pe 2015. Rata de eroare pentru beneficiarii finanțării INI se regăsește acolo, de asemenea contribuțiile în natură și uh, Guvernanța IMI. În ceea ce privește auditele post privind uh, beneficiarii finanțării IMI, facem progrese foarte mari. Trebuie să găsim un echilibru între controlele necesare și încercarea de a nu împovăra excesiv beneficiarii pentru a rămâne atractiv pentru IMM-uri și pentru grupurile de pacienți, vitale pentru fiecare consorțiu. Vreau să vă amintesc că societățile FPA nu primesc nici măcar un euro din finanțarea UE prin intermediul INI. S-au făcut progrese excelente în implementarea programelor de audit și uh, așteptăm să avem informații clare până la sfârșitul lui 2015. La sfârșitul lui 2014 am reușit să încheiem 59% din audituri și până la sfârșitul lui august 70% din audituri au fost încheiate. Aș dori acum să vorbesc despre rata de eroare la beneficiari. Datorită implementării planului de audit ex post, rata de eroare cumulată a scăzut și a, are acum o tendință descendentă și la sfârșitul 2014 era deja sub pragul de 2%. În al treilea rând, în ceea ce privește contribuțiile naturale firmelor ESPIA, acestea sunt uh, controlate în repetate rânduri. În primul rând, se fac uh, revizii ex post de către companii profesioniste independente, apoi sunt audiate de uh, Serviciul de Audit Intern al Comisiei Europene și s-au făcut uh, astfel patru revizii în 2014 și încă șapte au fost demarate în 2015 și avem acum o imagine foarte clară asupra 87, a 80,7% uh, a, a contribuțiilor în natură din partea acestor companii. În plus, IMI publică acum informații suplimentare privind contribuțiile naturale uh, societăților EFPIA, prezentate per categorie și per firmă în fiecare an și de asemenea un raport anual se uh, regăsește pe site-ul nostru acum în septembrie 2015. Trebuie să insist, contribuțiile în natură sunt extrem de importante. Veți vedea în um, graficele pe care le-am publicat că 59 dintre aceste contribuții sunt din partea unor oameni din industrie care lucrează în aceste uh, consorții. Fără această expertiză, rezultatele uh, nu ar fi aceleași și obiectivele nu ar fi atinse. Deci este un parteneriat public-privat inovator foarte util. În ceea ce privește guvernanța, IMI dorește să asigure Comisia dumneavoastră că rolul Comisiei Europene este foarte important. Consiliul de guvernare, bordul de guvernare e format din 5 reprezentanți de la Comisie și 5 din EFPIA, care sunt reprezentanții ai uh, firmelor farmaceutice. Noi avem o agendă de cercetare strategică dezvoltată în urma unei consultanțe uh, pe scară largă cu statele membre, cu consultanți independenți, cu membrii grupărilor de pacienți și reprezentanții industriei. În al doilea rând, agenda de cercetare IMI 2 este influențată de uh, raportul OMS 2013 în ceea ce privește prioritățile pentru Europa în acest domeniu. E foarte important să um, fim de acord în legătură cu patru domenii de activitate. Apoi trebuie să ne asigurăm că subiectele alese sunt interesante pentru industrie și industria, de asemenea, vine cu subiecte care intră în um, în agenda noastră de strategie și pe care le aprobă bordul de guvernare. În concluzie, IMI este o inițiativă reușită care oferă excelență în știință și inovație și care va contribui la ameliorarea sănătății publice în Europa. Dorim să gestionăm bine, să aplicăm principiile unei bune gestiuni financiare pentru banii contribuabililor, iar eu unul voi face acest lucru o prioritate în munca mea. Aștept cu nerăbdare să colaborăm în următoarele luni și să ameliorăm gestiunea financiară a IMI, pentru că aceasta este prioritatea mea. Aștept uh, întrebările dumneavoastră. Dacă nu vă pot răspunde după experiența mea de 5 zile, vă voi trimite după aceea răspunsuri detaliate. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Nu știu uh, cum e cu colegii, dar eu știam tot ce ați spus dumneavoastră, nu mi-ați spus nimic nou. Am vrea să ne spuneți mai multe despre anul financiar 2014, ce probleme au existat. IMI a fost oricum privită cu o oarecare precauție de către noi și mă interesează ce se întâmplă cu această delimitare între contribuțiile în natură și celelalte și ce se întâmplă cu auditurile. Am dorit mai multe detalii eu n-am auzit nimic uh, despre aceste lucruri, dar nu vreau să iau înainte raportorului. Domnul Marinescu, doriți să luați cuvântul? <coughs> Thank you, Chair. So, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Poate că e o scuză, e un director foarte nou la INI, IMI, dar cred că prezentarea putea să fie pregătită mai bine. Am câteva întrebări în legătură cu auditurile ex post. Care este procentul de sume auditate de echipe naționale? Deci cât din banii publici a fost verificat? Cât s-a verificat dacă au fost bine cheltuiți? În ceea ce privește activitatea, eu vreau să știu cine alege subiectele de cercetare, pe ce bază cine decide în ce direcții se lansează cererile de propuneri. Ați vorbit foarte mult despre contribuțiile în natură. Sigur că sunt importante, orice contribuție importantă, dar eu aș vrea să știu care este procedura de evaluare a contribuțiilor în natură. Cum vă asigurați că întreprinderile, că industria contribuie cu sumele cerute de mandatul întreprinderii comune? Ce evaluarea beneficiului economic și social? Pentru că există o procedură, dar nu este aplicată. Aș vrea să știu dacă se aplică și cum și v-aș ruga să ne spuneți despre drepturile de proprietate intelectuală și cum se reflectă acestea în prețurile produselor rezultate din uh, cercetare. Pentru că discutăm despre uh, finanțare de 50% din banii publici, După cercetare se obține un produs finit și de obicei în uh, industria medicală mare parte din preț uh, reflectă drepturile de proprietate intelectuală, dar aici 50% din finanțare e din bani publici, deci vreau să știu care este situația. Mulțumesc. Domnule director, vă rog. Aș dori să încep cu prima întrebare care este procentul de fonduri auditate? În total 607.737.000 de mii de euro din fondurile publice din proiect au fost auditate până acum. De aici uh, derivă cifra de 70% pe care am menționat-o în introducerea mea. Această cifră va crește pentru că încă lansăm audituri și unele audituri nu au fost încheiate încă. Sperăm că este clar. În ceea ce privește alegerea subiectelor și modul în care se uh, orientează echipele de cercetare, subiectele sunt alese de uh, Consiliul de Conducere al IMI, care are 5 e format din 5 reprezentanți de la Comisie și 5 de la societățile EFPIA. Comisia are drept uh, de veto în acel Consiliu și deci procesul de decizie se petrece la nivelul uh, bordului. Sigur că foarte multe subiecte vin de la diferitele grupuri, dar uh, bordul are competența de decizie. În ceea ce privește procedura de cercetare a echipelor, procedura de selecție a echipelor de cercetare, aici se aplică standarde stabilite de legiuitor și există cu siguranță proceduri adecvate pentru uh, selecția echipelor de cercetare. Și acest lucru se petrece prin cereri competitive de propuneri evaluate de experți independenți din domeniul uh, respectiv. Sunt două faze și în prima fază partenerii din industrie nu participă. Abia după prima fază, prima fază, când se alege consorțiul, se adaugă și colaboratori din industria farmaceutică în funcție de nivelul de excelență. Mă uit uh, să văd care era următorul subiect. Impactul economic este un subiect foarte important pe care eu am să-l iau, am să-l tratez cu cea mai mare seriozitate. Suntem în procesul de selecționare a unui grup independent care să realizeze un studiu independent al proiectelor IMI. Sigur că asta se poate face doar după ce vor fi încheiate mai multe proiecte. Până acum doar un proiect a fost dus până la capăt și avem rapoartele finale, pentru că, după cum vă puteți da seama, e nevoie de patru ani de muncă ca să încep proiectul și încă un an uh, până îl uh, închei. Deci acest studiu de impact socioeconomic se va face în următoarele șase luni. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, Avem o politică foarte clară care se aplică la toți partenerii noștri. Principiile călăuzitoare ce stau la baza acestor prevederi au obiectul de a uh, crea contribuții foarte practice pentru a ameliora dezvoltarea de medicamente. Deci, indiferent de cine deține drepturile de proprietate intelectuală, este foarte important uh, ca noi să facilităm exploatarea proprietății intelectuale și să ne asigurăm că produsele, că medicamentele ajung în mâinile pacienților care au nevoie de ele. Noi dorim să fie cât mai rapid acest proiect, să nu existe blocaje în acest proces și uh, politica noastră merge în acest sens. Noi dorim cât mai multă inovație, posibil în deschise, inovație deschisă în consorții. În ceea ce privește reflectarea proprietății intelectuale în prețul produselor, regulile stabilite de legiuitor pentru IMI nu acoperă chestiuni de piață, cum ar fi prețul medicamentelor. Prețul este o prerogativă a statelor membre și nu este o competență a Comisiei Europene în conformitate cu tratatele. Deci e foarte greu ca noi să jucăm uh, un rol direct ca să înțelegem cum este afectat prețul de, cercete, agenda de cercetare într-o fază timpurie. Sper că am răspuns domnului Marinescu la toate întrebările și încă o dată vă stau la dispoziție pentru orice alte detalii. Domnului Marinescu îi stau la dispoziție și oricărui alt coleg. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Cernețchi. Sorry. Uh... Îmi cer scuze. În primul rând, felicitări pentru noul dumneavoastră post și vă țin pumnii și dumneavoastră și echipei dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru materialele pe care ni le-ați trimis înaintea acestei reuniuni. Am două întrebări. Ne-ați trimis documente care indică că s-au făcut progrese și ați început deja să explicați în ce sens, dar vă rog să ne spuneți în detaliu progresul în executarea programului de audit ex post, MAS, și, în al doilea rând, descrieți situația actuală în ceea ce privește rata de implementare a angajamentelor, a plăților, în cazul activităților operaționale. Vă mulțumesc. Uh, so, um, uh, I'm not quite sure uh, exactly what... Nu sunt exact foarte sigur ce altfel de detalii trebuie să deschid, discutăm astăzi în ceea ce privește procedura de audit expost. Aceasta este efectuată de firme de audit independente sub principiile obișnuite pe care le respectă în mare detaliu în timpul acestui proces de audit, dacă se descoperă erori în alocarea fondurilor, sunt erori umane, nu sunt uh, fraude. Este vorba de erori care apar când alocarea pentru o cheltuială sau alta nu corespunde răspunde rubricii din orientări. Deci așa apare această rată a erorii, care acum este în scădere spre sub pragul de 2%, care este obiectivul nostru. Avem proceduri foarte detaliate, bineînțeles, pe care vi le putem transmite în orice moment. Sper că aceste detalii sunt suficiente? A doua întrebare se referea, îmi cer scuze, nu sunt sigur că am înțeles exact despre ce era vorba. Se referea la executarea bugetară și planificarea executării bugetare. A doua întrebare, dacă puteți să repetați. Could you repeat your second question? Obviously. Uh... Da. Să descrieți situația actuală în ceea ce privește rata de implementare a angajamentelor și plăților în cazul activităților operaționale. pentru 2013. Așadar, rata de credite de plată este 97,5% și angajamente de plată 99,5%. Deci, am respectat uh, angajamentele de cheltuieli bugetare. În 2014, creditele de plată sunt și ele la 99%. Deci, din nou, corespund cu planul de lucru și agenda de cercetare strategică. Äh, Mulțumesc pentru aceste informații. Cu siguranță ne vom revedea nu trebuie să o luați ca pe o amenințare, desigur vă urăm mult succes. Am cunoscut până acum uh, destui uh, directori ai IMI și nu ne prea dăm în vânt să cunoaștem și mai mulți. Deci mult succes, sperăm să rămâneți. IMI pentru noi este o organizație foarte importantă și de aceea ne-am dorit ca lucrurile să funcționeze bine. Aș dori să continuăm cu ITER și am să dau direct cuvântul reprezentantului ITER pentru prezentarea sa. Ja, Frau Vorsitzender, Dr. Grețle. Da, mulțumesc, doamnă președinte Gresle, stimați raportori, domnule Marinescu, domnule Cernețchi. Of the... Stimați membri ai Comisiei Cont, dați-mi voie să încep prin a vă mulțumi pentru această posibilitate de a veni în fața dumneavoastră Mă prezint, mă numesc Barabaschi, sunt uh, gestionar de proiect pentru proiectul Fuziune pentru Energie. Sunt șef de departament la Fusion for Energy din, și din 1 martie în ace, al acestui an uh, sunt uh, director supleant. Fusion for Energy are um, Ehm, rolul de a procura contribuții în natură pentru un proiect mai larg în Japonia, alături de colegii noștri din Japonia și pentru un proiect din uh, sudul Franței, la Cadaraș. Fusion for Energy este doar o parte a uh, proiectului mai mare. Contribuțiile FRE în proiectul cu Japonia merg bine. Pentru ITER, care este un proiect mai complex, suntem în procesul de redresare a unor probleme cu care ne-am confruntat în ultimii ani. ITER va fi cel mai mare experiment de fuziune din lume. Un experiment tehnologic inedit care va permite omenirii să controleze reacția de fuziune. Acest uh, sistem participă șapte agenții interne, Fusion for Energy este una dintre aceste agenții, care lucrează pentru uh, la întregul proiect. Acest Uh, această schemă, însă nu este cea ideală uh, când ne confruntăm cu aceste provocări tehnologice. Așadar, în trecut uh, am, au avut loc întârzieri ale deciziilor și schimbări frecvente ale designului și specificărilor în faza inițială a construcției, ceea ce s-a dovedit foarte costisitor. Din februarie anul curent, Mm, gestiunea de vârf a, s-a schimbat. Noul director general, Bernard Pigot, a preluat acest proiect și a introdus o nouă manieră de gândire. S-a prezentat un plan de reforme și a fost aprobat de către Consiliul ITER în februarie. A solicitat o integrare mai mare a echipei centrale de la Cadaraș cu uh, cele șapte agenții, inclusiv Fusion for Energy. S-a înființat un consiliu de proiect cu puteri mai mari de decizie și de a deciziilor. Mai mult, s-a introdus și un fond de rezervă pentru a ne asigura că cei care uh, introduc schimbări în design vor plăti pentru acestea. În martie, Fusion for Energy a prezentat uh, Consiliului de Guvernare propriul său plan de acțiune pentru a susține planul domnului dr. Bigo pentru um, uh, integrarea FRI în organizație. În același timp, Fusion for Energy a luat pași pentru a uh, continua activitatea sa. Fusion for Energy a fost întotdeauna uh, a primit avize pozitive din partea Curții de Conturi în ceea ce privește conturile, însă am luat în serios recomandarea Curții de Conturi și observațiile Comisiei dumneavoastră în descărcarea de anul trecut și în ultimele luni, în timp ce am lucrat cu domnul dr. Bigot pe acest nou plan de gestiune, am stabilit un sistem central pentru a face estimări de costuri, am un nou departament pentru a uh, evalua costurile dedicate lucrărilor și lucrăm cu domnul doctor Bigo pentru a pregăti un calendar nou și realist care va fi transmis Consiliului ITER mai târziu în noiembrie. Deci avem o perioadă foarte ocupată acum, însă închei prin a spune că Fusion for Energy este angajată ca ITER să fie un proiect de succes. Nu există o soluție magică, dar uh, noua gestiune de la Cadaraș ne va duce la bunătățiri pentru ca acest angajament să se transforme în realitate. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Avem, desigur, suficiente întrebări. Domnul raportor cu siguranță dorește să formuleze întrebări. Domnule Marinescu. Thank you. So I have to... Vă mulțumesc. Am două întrebări. Care este stadiul procedurii de a nominaliza un director executiv pentru Fusion for Energy? <coughs> pentru că un angajament al comisarului și al comisiei să încheie această procedură care a durat atât de mult și, în al doilea rând, angajamentul domnului Vigo de a prezenta un plan de acțiune pentru ITER, care este foarte important, pentru că acum nu știm nimic. Nu știm ce trebuie să fie făcut în viitor. Ni s-a promis că planul de gestiune și planul de acțiune ce se va face, când și cu ce cost în viitor. Domnule director, mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, nu cred că eu trebuie să vă răspund. În ceea ce privește nominalizarea directorului executiv pentru Fusion for Energy, procedura este gestionată de către comisie, deci comisia vă poate răspunde, însă Pot să vă răspund la a doua întrebare. Aveți dreptate. Planul de gestiune al domnului Bernard Bigot, care este un document relativ detaliat, care analizează dificultățile cu care s-a confruntat proiectul în trecut. Acest document a fost prezentat în februarie Consiliului ITER. Este un document care vă poate fi pus la dispoziție, bineînțeles, vă stăm la dispoziție pentru a vă da mai multe detalii. Însă, în același timp, trebuie să găsim, să definim un nou proiect, un plan de acțiune pe care să integrăm toate agențiile. Nu este ușor, pentru că doctor, domnul doctor Bigot trebuie să includă opinia a șapte agenții. Deci, uh, dialogul este unul complex, însă avansează relativ bine în ultimele luni. După cum v-am spus, uh, domnul Bigot va prezenta uh, acest lucru în, la Consiliul din Consiliul ITER din noiembrie, atunci se va prezenta noul calendar al proiectului. Și în ceea ce privește prima întrebare, nu știu dacă Comisia poate să răspundă. Comisia va ocazia să răspundă imediat și cu siguranță ne mai avem și alte întrebări. Urmează uh, domnul Solt. Mulțumesc, domnule președinte la Comisia Cont nu discutăm proiectul, nici măcar tehnologia. Aici noi controlăm dacă fondurile europene sunt utilizate în mod corect și eficient. Și cu siguranță acestea sunt lucrurile pe care trebuie să punem accentul. Avem și rapoartele curții de conturi și, după cum știți, raportul curții de conturi pe 2013 pe ITER a fost uh, critic. Din păcate, nu am primit un răspuns serios și detaliat uh, din partea directorului întreprinderii comune, după cum vă amintiți, în, uh, după cum ați amintit, în martie anul curent, o majoritate din Comisia Cont a votat pentru a amâna descărcarea pentru ITER, dat fiind că existau aceste puncte critice în ceea ce privește proasta utilizare a fondurilor europene, în special întârzierea proiectelor, costurilor, costurile totale și gestiunea întreprinderii comune. Însă, plenul a decis să se acorde această descărcare în final. Însă vă reamintesc câteva aliniate în acest raport și cred că avem nevoie de un răspuns din partea domnului director. Costul inițial al proiectului, care a fost costul inițial și care este costul estimat în momentul actual. Pentru că dacă examinăm costurile, vedem că acestea cresc vrem să știm dacă aceste costuri sunt previzibile sau nu. În al doilea rând, calendarul pentru acest proiect, care este calendarul actual estimat pentru proiect. Și poate ultima întrebare, ce se întâmplă cu implementarea regulamentului personalului, lucru care a fost de asemenea semnalat ca deficitar de Curtea de Conturi. Doamna Martina Labaieva. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Igor, pentru că și eu vroiam să uh, întreb în legătură cu regulile de implementare a regulamentului personalului. Însă vreau să vă împărtășesc și experiența mea personală, pentru că am vizitat ITER în luna august și poate am făcut această vizită în 14 august, uh, am, însă am fost primită foarte bine și m-am întâlnit cu angajații de la ITER și de la Fusion for Energy. M-am întâlnit cu oameni care sunt foarte angajați în ceea ce fac și în ceea ce privește reforma și noua structură de gestiune și iau în serios mm, punct, raportul Curții de Conturi și punctele critice ale descărcării cont. Cred că există însă o lipsă de comunicare. mai mult din partea întreprinderii comune, pentru că sau se implementaseră câteva schimbări importante în februarie și martie și noi nu primisem informații în, în acest sens. Eu am fost uh, raportor din umbră pentru descărcare în 2013 și nu am avut aceast, aceste informații. Uh, am aflat despre ele pentru că am, am dus personal acolo, la Cadaraș. Vă invit așadar să fiți mai deschiși și mai comunicativi pentru că aceste informații sunt necesare. Mă bucur că am participat acolo la locul în care se asamblează tokamak, unde se va produce energie peste 20 de ani. Felicitări pentru um, ridicarea acoperișului la nivelul de 16 metri. Este un lucru încurajator și îmbucurător, dar vreau să vă încurajez să comunicați mai mult și mai bine cu membrii Parlamentului European. Da, pare că v-ați distrat în vacanță. M-am inclus și eu pe lista de vorbitori și am patru întrebări. În 2013, la 55% din contracte au existat uh, întârzieri 2014 45 și 2013 80%. Care sunt principalele consecințe? Ce concluzii ați tras și cum se prezintă situația analizei de risc care trebuie făcută înainte oricărei acordată acordări de contract, ce rezultate din discuțiile cu Spania și, evident, costurile pentru noi este important să se respecte structura de costuri. S-a stabilit un plafon de 6,6 miliarde în 2010. Vă descurcați în acest plafon sau uh, nu? Mulțumesc că aveți cuvântul. Ok, thank you. Um... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Blaparova, pentru că ați venit să ne vizitați. Ne-am onorat foarte mult vizita dumneavoastră și, bineînțeles, invităm toți membrii comisiei dumneavoastră. Însă, majoritatea dintre noi suntem ingineri, nu comunicăm foarte bine. Vom încerca să comunicăm mai bine. Apreciem faptul că este foarte important să vă dăm informațiile corecte și la zi. Într-adevăr, ITER este un experiment este un, și un experiment în domeniul gestiunii și sperăm că toată lumea va învăța din acest experiment. Este cea mai mare colaborare internațională și implică jumătate din reprezentanța, jumătate din populația lumii. Din experiența mea personală, este o experiență pozitivă, cu provocări, pentru că dialogăm cu culturile din uh, Ehm, lume, avem de-a face și cu Japone, Japonia, cu China, pe lângă toate statele europene. Ați menționat, doamnă președinte, întârzieri. Deci sunt planuri care au fost gândite acum 5 ani s-au gândit cu anumite presupuneri de eficiență care s-au devenit eronate. Nu putem să negăm acest lucru. Acest proiect trebuie să fie îmbunătățit în ceea ce privește eficiența și abilitatea noastră de a executa și a pregăti licitațiile și ofertele. Acest plan a fost bazat pe o anumită viteză de executare care nu s-a materializat. Așadar, întârzierile s-au accentuat pe măsură ce a trecut timpul. Acum vom avea un program realist. Trec la cealaltă întrebare. Cu un program realist, cu repere realiste, cu estimări realiste de costuri, pentru a îmbunătăți eficiența și abilitatea noastră de a implementa contractele. Aici este vorba de uh, achiziționare de com- componente inedite care nu s-au mai fabricat până acum. Până acum nimeni n-a mai construit așa ceva. Așadar, într-adevăr, trebuie să învățăm și în ceea ce privește calendarul, lucrăm cu domnul Bigot. Aș fi tentat să vă dau câteva date acum, dar prefer, dacă nu vă deranjează, să vă dau aceste informații când vom, vom avea informații sigure. Deci, în noiembrie, când va fi, vor fi acordate Consiliului ITER. Împreună cu raportul nostru anual către Consiliul de Ministri, care va conține exact aceste informații în ceea ce privește calendarul, costurile lucruri, lucruri care sunt esențiale pentru factorii de decizie. Avem un buget plafonat până în 2020 prin decizia Consiliului și nu avem nicio intenție de a depăși acest plafon. Însă vor exista întârzieri care vor fi anunțate în noiembrie și întârzierile înseamnă întotdeauna costuri suplimentare. Este inevitabil, însă nu se va întâmpla înainte de 2020. Așadar, din nou, ITER este un proiect fenomenal care este anticipat de multe guverne din lume. În Europa, în ceea ce privește regulile de implementare, acestea au fost uh, analizate de către comitetul nostru intern vor fi adoptate la sfârșitul lunii noiembrie, deci peste puțin timp și suntem în discuții cu guvernul Spaniei în ceea ce privește sediul nostru. Am fost găzduiți în, într-un sediu temporar. Anul trecut au existat preocupări în ceea ce privește acest spațiu alocat. Între timp, guvernul spaniol ne-a făcut o ofertă pentru o clădire, pentru un sediu. În același timp, proiectul ITER ne-a uh, cerut relocalizarea anumitor uh, persoane la Cadaraș, deci uh, sumele totale au scăzut, guvernul spaniol ne-a făcut o ofertă și sperăm ca totul să fie finalizat până în până la sfârșitul lunii octombrie. Vă mulțumesc. Ah, vielen, da, vielen Dank, aber es geht doch mit der Kommunikation. Mulțumesc. Știți că partea cu comunicarea și inginerii, de fapt, funcționează în cazul dumneavoastră. Am avut și alte experiențe în trecut. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină, e rândul Comisiei Europene. Dacă dorește, i-a fost și adresată o întrebare de către domnul Marinescu și poate ne oferă și alte detalii vis-a-vis -vis de proiectul ITER. Doamna Casmaigean. Da, uh, sunt din directoratul Energie. Uh, procedura recrutare pentru director este foarte simplă. Uh, bordul de guvernare va analiza dosarele celor uh, trei candidați care vor fi propuși de comisie pe 6 octombrie și se va lua o decizie. Credem că noul director va putea să-și preia postul uh, în decembrie sau cel târziu în luna ianuarie. Domnule raportor, doriți să interveniți din nou? Nici alte intervenții pe tema ITER nu mai sunt. Trecem acum la FCH. Domnule Colvenar, vă rog. Madam Chair. Doamnă președinte, stimați uh, membri a Comisiei de Control Bugetar, este o plăcere pentru mine să fiu aici pentru a reprezenta întreprinderea uh, comună, pilă de combustie și hidrogen. Numele meu este Fert Covener, sunt uh, director al acestei întreprinderi comune și de asemenea inginer. Permiteți-mi pentru început să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați acordat descărcarea de gestiune. Deja în cursul discuțiilor din martie, reconfirmată apoi în sesiunea plenară din aprilie. Este rezultatul unei munci în echipe foarte strânse și, evident, și a colaborării bune, inclusiv cu Curtea de Conturi. Europa și-a stabilit niște obiective ambițioase pentru a reduce emisiile până în 2050 cu 80% față de. Trebuie să vedem uh, cum putem uh, găsi creștere în aceste condiții, iar pila de combustie reprezintă una din modalitățile de a contribui uh, în baza planului de strategie pentru că este o tehnologie foarte eficientă de a converti uh, hidrogenul în energie. N-am să intru în detaliile acestei tehnologii, dar vă stau la dispoziție pentru întreprinderi, pentru întrebări, îmi cer scuze, pentru a îndeplini obiectivele care ne revin, va trebui să facem un efort imens și acest lucru nu va fi posibil decât cu eforturile concertate a tuturor adică autoritățile publice, respectiv Comisia, industria europeană în domeniul pilor de combustie și hidrogen și întreaga comunitate științifică. Și, de fapt, asta încercăm să facem în momentul de față. Este un parteneriat public-privat, unde principalii noștri membri sunt Comisia pentru industrie și cercetare și care răspunde agenda tehnică pentru ca această tehnologie să fie uh, disponibilă pentru introducerea pe piață. Ca parte din mandatul nostru, am lucrat în baza programului de cercetare cadru FP7 uh, și uh, programul uh, Orizont 2020 avem 560 uh, de proiecte, 1266 participări individuale și 550 de beneficiari. 31% sunt centre de cercetare, 63 din industria privată, din care 27% IMM-uri care este o cifră mai mare decât în ansamblu programului de cercetare 7. Multe IMM-uri participă în cadrul programelor noastre și am primit des. am obținut rezultate importante până acum. Am făcut un studiu în 2012-2013 pentru a vedea ce se întâmplă la nivel companiilor individuale, care sunt beneficiile programului și beneficiile tehnologiei. Am constatat că în acea perioadă uh, cifra de afaceri a crescut în medie cu 10% pentru toate companiile participante, costurile de cercetare de asemenea au crescut cu 8% pe an, iar uh, au crescut și eforturile de aducere pe piața acestor produse. Iată, deci, am vrut să vedem ca, unde se situează acești indicatori cheie pentru a vedea cum crește această ramură industrială. Și mai importantă este creșterea, crearea locurilor de muncă de 6% și trebuie să spun că Comunitatea noastră nu este la fel de mare precum industria gazelor, a petrolului sau cea a automobilelor, dar iată că avem o creștere constantă an de an și în ceea ce privește uh, Uh, brevetele, avem o creștere de 16%, în timp ce la nivelul întregii industriei este doar de 1,6%. Permiteți-mi să refer la o serie întreagă de întrebări care, la care s-a dat deja un răspuns în cadrul prezentării mele. Este vorba de utilizarea uh, corectă a resurselor publice. Înțelegem care sunt provocările tehnologiei, avem bugetul disponibil, trebuie să ne asigurăm că el este implementat în mod corect agenda. Permiteți-mi să încep cu aceasta. A fost aprobată de cu bordul de guvernare la propunerea directorului în baza informațiilor care vin din industrie. Industria cred că știe cel mai bine cum anume această tehnologie se va dezvolta în viitor, cum vor fi ciclurile de iterare pentru a dezvolta generațiile noi, unde sunt oportunitățile de piață și unde sunt slăbiciunile acestei tehnologii. Un aspect care uh, vizează parteneriatele public-private se referă la complementaritate între intervențiile publice și cele private, o abordare ușor diferită de FP7, unde au existat așa numitele contribuție în natură, unde industria a trebuit să vină cu sume similare ca, ca și uh, contribuțiile publice, deci era vorba de 450 de milioane, acum suntem la 430 de milioane, mai sunt încă proiecte în derulare, dar în momentul din acestea sunt în curs. În ceea ce privește suplimentare, care fac parte din schema Orizont 2020, practic în fiecare an pe bază anuală atunci când adoptăm programul de activitate, industria elaborează un plan cu privire la investițiile de efectuat în anul viitor. În momentul de față avem de pildă discuții pe marginea programului anual de activitate pe 2016. Industria va preciza investițiile pe care le vor face în tehnologie, care nu se leagă de proiecte. În uh, perioada ianuarie-martie se raportează realizările în Mm, martie se certifică aceste obiective. Acum, în ceea ce privește rata de eroare. Rata de eroare, așa cum s-a spus înainte, este un efect uh, al activității umane. Oamenii fac greșeli. Dacă faci o greșeală și o corectezi, atunci nu mai există greșeala. Este o filozofie pe care încercăm să o aplicăm ca parte a întregului nostru sistem de control. Nu este vorba de, doar de control ex post, facem acest lucru pe toată partea de administrare, inclusiv pe partea de exante și desigur și pe ex post. Pentru a vă da câteva cifre care sunt ilustrate și de descărcarea pe care am primit-o până la finele 2014 avem o rată de 1,14 banii care probabil încă nu au fost folosiți sau probabil nu au fost folosiți corect pentru că pe celelalte activități le-am corectat. Dacă găsim o, o greșeală, o corectăm. Pe audit, 245 de euro, 45 de mii de euro au fost cheltuiți și am acoperit 26% din buget. Deci, practic, <clears throat> declarația mea de asigurare se bazează pe acoperirea financiară, nu pe beneficiarii individuali. Ne raportăm la uh, cei care cheltuie cel mai mult. În ceea ce privește beneficiile sociale economice, cred că asta, astea au fost ilustrate deja prin indicatorii cheie din partea industriei, dar mai e cale lungă pentru că uh, vis-a-vis -vis de tehnologiile existente, petrol, gaz uh, sunt parteneri puternici și trebuie să <clears throat> îi convingem că planul SET nu are șanse decât dacă colaborăm bine împreună și cred că tehnologiile pilelor de combustie și a hidrogenului reprezintă o piatră de temelie. În ceea ce privește uh, punerea pe piață a programelor, a produselor, acest lucru ține de Uh, bord de guvernare, urmăm uh, abordarea din orizont 2020. În ceea ce privește creditele de angajament și de plată și, uh, și folosirea acestora, obiectivul nostru este atinge 100%. Dacă proiectele nu funcționează sau nu funcționează bine, le vom opri și atunci execuția bugetară va fi mai scăzută, dar cred că acest lucru este în beneficiul contribuabilului european pentru că dacă lucrurile nu funcționează așa cum credem că ar trebui să o facă, atunci luăm măsurile care se impun. Vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea de a mă adresa dumneavoastră. Cu siguranță vă stau la dispoziție pentru întrebări, dacă mai aveți. Vielen Dank. Das Wort... Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul raportor Marinescu și apoi domnul Cernescu. Vă rog. Thank you, Chair. I have only one... Mulțumesc, doamnă președinte. Singură întrebare. când s-a trecut la ce al doilea pas, CH2, aș vrea să știu atunci pentru raportul de descărcare pe 2014. Acest pas s-a făcut cândva în iunie anul trecut, în 2014, deci aș vrea să știu dacă vom avea un raport de activitate pentru această întreprindere comună până la acel punct din partea Comisiei sau din partea altui organism independent, însă cred că avem nevoie de un raport complet în ceea ce privește activitatea FCH1. Domnule director, vă rog. Mulțumesc pentru întrebare. Avem bunul obicei nu pot să răspund în numele Comisiei pentru că ați făcut trimitere la un raport din partea Comisiei, dar permiteți-mi să spun că ceea ce facem noi de regulă este sigur să ne publicăm raportul de activitate anual, unde se numără activitățile anul precedent. Avem de asemenea și zilele de revizuire sau analiză a activităților de program care se efectuează în noiembrie. Toate activitățile se trec în revistă, se prezintă, se publică stadiul fiecărui proiect care se sintetizează din nou într-o broșură care este disponibilă pentru anul trecut și care va fi disponibilă um, și pentru um, anul trecut, odată ce facem acest exercițiu în noiembrie. Președinta m-a întrebat și eu pe lista de vorbitori întreprinderile comune ca în parteneriat public-privat sunt dificil de controlat pentru noi și am încercat să reducem deficitul de informații în ultimii doi ani. Pentru dumneavoastră vă întreb care este valoarea adăugată a acestor construcții. Să nu credeți că ar trebui organizate altfel lucrurile mai aproape de industrie, mai departe de industrie? Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această arhitectură? Mulțumesc pentru întrebare. Cuvântul cel mai important în titlul tuturor întreprinderilor comune este cuvântul comun. Sunt convins că și colegii pot fi de acord. Este că am reușit să creiem o platformă fiabilă pentru diferite tipuri de tehnologie unde întreaga Europa se poate întâlni pentru a discuta ce tehnologie este promițătoare, cum putem colabora pentru a ne dezvolta activitățile împreună. Sunt convins că fără pile de combustie și hidrogen, uh, această activitate nu s-ar fi regăsit pe nicăieri fără întreprinderea comună. Deci ideea este de a integra toate experiențele din uh, Europa. Mulțumesc, este foarte uh, concret răspunsul. Puteți uh, înțelege uh, motivele pentru care tot încercăm uh, să obținem mai multe transparență și în ceea ce privește uh, contribuția industriei am să mă refer acum la întrebarea precedentă vis-a-vis -vis de comunicare. Poate că trebuie să ne îmbunătățim canalele de comunicare. Uh, vă stau cu plăcere la dispoziție pentru a vă da răspuns la întrebări. Noi avem uh, multe sisteme de control implementate. Cred că poate e vorba doar de nevoia de a comunica mai mult pentru a vedea unde ne aflăm, așa cum întreba și domnul Marinescu, care este stadiul actual și care sunt perspectivele de viitor. M-aș bucura să găsim acțiuni concrete pe care să le putem face pentru a colabora mai bine. În decembrie planificăm cu celelalte întreprinderi comune, în cadrul zilelor inovației, o activitate comună în care vom încerca să explicăm instrumentele noastre, ce facem noi, autoritățile publice, comisia, comunitatea de cercetare și cum procedăm în viitor. <clears throat> Însă voi discuta și cu ceilalți colegi pentru a vedea cum anume putem comunica mai bine și pe viitor. Mulțumesc foarte mult, ne bucurăm așadar și așteptăm cu interes acest eveniment pentru a ne informa mai bine. Ajungem acum la finele acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru participare. Am uh, acoperit puțin uh, și anul 2014 și chiar dacă nu vrem să evaluăm performanțele, comunicării. Pe noi ne interesează să avem o comunicare bună, mai multă transparență, pentru că ne preocupă oarecum și anumite deficiențe în sistemele de control, pentru că în anii precedenți am avut niște experiențe importante în acest sens. Pentru noi este important să vă notați uh, aceste uh, idei pentru a evita din capul locului poate eventuale neînțelegeri. Vă urim uh, mult succes pe viitor cu siguranță veți reveni la noi și anul viitor uh, pentru descărcarea de gestiune pe 2014. Mulțumesc pentru participare. Am încheiat partea asta cu, cu dumneavoastră și ajungem acum la punctul 16 de pe ordine de zi. Va trebui probabil să ne reorganizăm un pic. Va trebui și să văd dacă participanții necesari sunt prezenți, raportori este domnul Jens Geier și de fapt este o întâlnire comună cu afetul. Întâlnirile comune sunt întotdeauna puțin complicate. Va trebui să vedem un pic ce se întâmplă, pentru că de fapt era prevăzut să participe și colegii de la AFET. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf und begrüßen sehr herzlich. Haideți să reluăm lucrările. Îl salutăm călduros pe președintele AFET, domnul Brock, și pe membrii AFET care au sosit pentru punctul 16, raportul uh, special privind misiunea de poliție a UE în Afganistan. Ne bucurăm că a fost posibilă această reuniune comună și ne bucurăm și de colaborarea cu AFET AFET este comisia cea mai dispusă să colaboreze cu noi și apreciem foarte mult acest lucru. Îl salut și pe domnul Vesberg, membrul Curții de Conturi responsabil și și dau cuvântul imediat. Vă rog. Thank you. It is my... Mulțumesc. Am plăcerea de a vă prezenta astăzi raportul special referitor la auditul de performanță realizat de curte cu privire la misiunea de poliție din Afganistan. Europol și-a început operațiunile în, pe 15 iunie 2007. Este o misiune care susține eforturile guvernului afgan de a uh, construi și a susține o forță de poliție civilă care să asigure garantarea ordinii publice și a drepturilor omului. Costul total pentru perioada mai 2007-decembrie 2014 a fost de aproape 400 de milioane de euro. Auditul a analizat dacă EUPOL Afganistan uh, și-a îndeplinit misiunea în mod eficient. Ne-am uh, străduit să ținem cont de uh, circumstanțele dificile în care a operat uh, această misiune. Am mers la Kabul cu echipa de audit ca să ne facem o impresie proprie cu privire la aceste circumstanțe dificile în care lucrează personalul EUPOL zi de zi. Am analizat planificarea misiunii, sprijinul operațional, am analizat posibilitățile de coordonare cu alte state membre și am analizat și sustenabilitatea rezultatelor obținute până acum. În cele din urmă, dat fiindcă se apropie încheierea activităților EUPOL, care se va întâmpla în 2016, am uh, analizat și consecințele planului de uh, încheiere treptată, de phasing out. Nu e treaba noastră să uh, chestionăm deciziile politice. Ne-am străduit în auditul nostru să studiem problemele de bună gestiune financiară și voi încerca să subliniez câteva concluzii din raportul nostru în acest sens. Per total, auditul curții arată că EUPOL Afganistan a fost uh, parțial eficient în îndeplinirea mandatului. Am să vă prezint încă niște elemente care susțin această concluzie. Desfășurarea inițială a EUPOL nu a fost deloc ușoară. Au fost dificultăți de organizare legate de logistică, de personal și altele care au uh, creat probleme Însă, cu timpul, EUPOL a reușit să depășească într-o oarecare măsură aceste dificultăți și putem spune că și-a lăsat amprenta în reforma în curs a sectorului polițienesc din Afganistan. În ceea ce privește coordonarea, EUPOL nu a reușit să uh, îmbine toate eforturile existente într-un cadru unic european, dar a încercat să promoveze o cooperare internațională care s-a ameliorat de-a lungul timpului. În ceea ce privește uh, raportarea privind organizarea operațională a misiunii, se vede că planificarea a fost flexibilă și raportarea s-a ameliorat. Dar nu a existat o orientare PESC standardizată, iar sediul nu a reușit să gestioneze în mod optim toate misiunile PESC. Dacă ne uităm la rezultate, analizăm în primul rând ce s-a uh, realizat în ansamblu în funcție de operațiunile uh, EPOL, care au fost uh, axate pe trei linii. În două din trei linii operative, misiunea a reușit să facă progrese. În al doilea rând, ne-am străduit să analizăm rezultatele luând eșantioane din fiecare linie de activitate, am constatat că EUPOL a avut cel mai mare succes la formare, la programe de mentorat, de consiliere, iar raportul arată că rezultatele au fost totuși afectate de deficiențe EUPOL interne sau de factori externi. Foarte mult depinde de implicarea afgană de situația financiară și de situația de securitate, acestea fiind probleme pe care nu le putem trece cu vederea. Pe baza observațiilor noastre, am uh, făcut o seamă de recomandări în raportul nostru. După cum puteți uh, vedea, acestea nu au legătură doar cu misiunea EUPOL auditată, ci se pot aplica și la alte misiuni PESC. În primul rând, spunem în raport că SEAE ar trebui uh, să colaboreze strâns cu EUPOL ca să se asigure că aceste misiuni beneficiază de sprijin tehnic și de resurse umane ca să poată să lucreze la capacitatea deplină. Într-un mediu atât de dificil, misiunea are nevoie de tot uh, ajutorul disponibil. De aceea, pregătirea este o parte esențială a misiunii. Recomandăm ca SEAE și Comisia să creeze funcții de sprijin care să um, uh, asiste aceste misiuni și, de asemenea, oferim o listă de măsuri ce pot fi luate în acest sens. Pentru a ameliora eficiența fiecărei activități, Uh, s-au făcut recomandări foarte practice. Am văzut cu ochii noștri cât de uh, reușită este abordarea de formare a formatorilor. Această abordare trebuie să continue. Sustenabilitatea se confruntă cu mari provocări în Afganistan. De aceea este esențial, după părerea noastră, să ținem cont de la bun început de efectele de sustenabilitate în planificare. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, o strategie comună cuprinzătoare care să definească rolurile și responsabilitățile pentru reducerea și închiderea misiunii uh, PSAC este uh, necesară pentru a uh, se duce la bun sfârșit mandatul. Ar acest raport ar avea o mare plus valoare dacă recomandările noastre ar putea să contribuie la ameliorarea eficienței acestei misiuni UPOL, care se încheie acum, dar și a altor misiuni din viitor. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule Vesperc. Raportul este ușor deprimant, raportor este Jens Geier, care a mai avut și un raport din proprie inițiativă pe subiectul Afganistan și uh, este un adevărat specialist. Jens, ai cuvântul. Vă mulțumesc pentru cuvintele de laudă. Eu nu sunt deloc deprimat din cauza raportului și vreau să îi mulțumesc domnului Vesberg și echipei sale și am și două observații în legătură cu acest raport. Mi s-a părut uh, foarte bine din partea Curții de Conturi că a pus accentul pe condițiile dificile de pe teren, că a mers să le constate și că a lucrat ținând cont de acestea. De asemenea, mi s-a părut neobișnuit și, de asemenea, foarte bine că raportul ține cont de obiectivele uh, politice ale acestei misiuni și că înțelege că erorile acestei misiuni sunt mai puțin importante decât uh, obiectivul global politic. Am uh, dori ca și comisia noastră să aibă această abordare în munca sa, pentru că uh, altfel ne trezim că aruncăm copilul cu apa din copaie, cum se spune în limba germană. Aș dori să aduc și o completare orală la raportul meu. M-am bucurat foarte mult că um, domnul Vesberg și echipa lui au privit lucrurile în mod ordonat și organizat. EUPOL este o misiune a politicii de securitate și apărare comună. E un uh, domeniu de politici foarte important și EUPOL a avut trei reforme, să participe la reformarea Ministerului de Interne din Afganistan, la profesionalizarea poliției și la um, crearea de legături între poliție și sistemul judiciar. S-au făcut progrese și, uh, la toate aceste obiective și deci putem considera că această misiune a fost parțial, nu total, reușită. Până acum, EUPOL a costat 400 de milioane de euro, este deci destul uh, de costisitoare, dar este de asemenea o misiune care trebuie evaluată în funcție de succesul său politic. Iar uh, rolul nostru acum este să căutăm uh, acele aspecte care pot uh, ameliora misiunile viitoare din domeniul PSAC. Deci, eu susțin recomandările curții ca și uh, susțin ideea că Europol a avut de suferit pentru că statele membre nu au pus la dispoziție resursele tehnice și umane necesare și uh, subliniez propunerea curții de a se avea în vedere măsuri de sprijin în, încă de la începutul misiunii pentru o mai mare eficiență, deci uh, o mai bună colaborare cu organele statelor membre este necesară. De asemenea, mi se pare foarte important uh, ca diferitele uh, instituții ale Uniunii Europene care au lucrat uh, în Afganistan nu au colaborat în mod mulțumitor. Cred că acest lucru trebuie ameliorat pe viitor. Mi s-a părut drăguț uh, ideea Comisiei că acest lucru nu a fost important pentru că uh, colaborarea cu uh, alte instituții europene și reprezentanții europene nu era în declarația de misiune. Păi nici nu trebuie să fie spus explicit acest lucru în uh, declarația inițială de misiune. Uh, sunt măsuri care ar trebui să fie clare, ar trebui clar să se coopereze între diferitele puncte de contact UE dintr-o anume țară. Mi se pare că SEAE și Comisia trebuie să urmărească în continuare evoluția poliției uh, din Afganistan. Domnul Vesberg a spus când se va încheia această misiune și cred că vom fi datori cu explicații contribuabililor noștri atunci când um, se va vedea, dacă se va vedea că după sfârșitul EUPOL uh, va lăsa de dorit situația poliției din Afganistan. Cred că milioanele pe care le, le-am investit uh, vor fi pierdute dacă nu se continuă într-un fel sau altul și uh, pe colegii de la AFET vreau să rog să țină cont de acest lucru în discuțiile lor viitoare cu afganii, totdeauna să observe cum se dezvoltă poliția din Afganistan, dacă este un factor decisiv Trebuie neapărat să monitorizăm acest lucru și, în măsura posibilului, și pe viitor să uh, susținem ideea de măsuri de sprijin. Avem un... Uh, uh, eu cunosc bine țara. după cum a spus și doamna președinte, eu am avut un raport de inițiativă referitor la modul în care s-au cheltuit fondurile europene în Afganistan. E vorba de LOTFA, Law and Order Trust Fund, și uh, cred că e important ca obligația de responsabilitate a LOTFA să fie ameliorată. Colaborarea cu NDP, de asemenea, să fie sporită și ameliorată din perspectiva noastră și cred că fondurile fiduciare gestionate de Uniunea Europeană trebuie să fie verificate uh, și trebuie ca toți actorii care doresc să contribuie la ele să o poată face, fie că e UE, fie că sunt statele membre, fie că sunt alți actori. Fondurile fiduciare gestionate de Comisia Europeană uh, antrenează și o obligație de responsabilitate cu siguranță din partea noastră, dar uh, va trebui să uh, vedem cum, uh, în ce mod pot aceste instrumente să contribuie la atingerea obiectivelor politice globale. Mă bucur că s-a pus accentul pe echitate, s-a vorbit despre formare, despre consiliere, cred că acestea pot să reprezintă un punct foarte ale Leopold și uh, e foarte importantă chestiunea achizițiilor publice și vreau să spun asta reprezentantului curții. Mi se pare important că uh, Eupol, să spunem că Eupol a avut de suferit din cauza procedurilor complicate de achiziții publice la acordarea de contracte și acest lucru se potrivește foarte bine cu ce ați spus dumneavoastră la început, și anume că obiectivul politic al misiunii este un punct decisiv de care Comisia de Control Bugetar trebuie să țină cont în evaluarea sa. Și să nu uh, comentăm prea mult dacă nu toate mijloacele folosite pentru uh, Uh, atingerea obiectivului politic au fost uh, super corecte. Din perspectiva mea, evoluțiile au fost foarte pozitive, asta am uh, văzut și în raportul special al curții și cred deci că este foarte importantă evaluarea politică clară a acestei misiuni. Sigur că trebuie să ținem cont și de profesionalism în aceste chestiuni, Uh, mulțumesc foarte mult curții pentru acest raport foarte echilibrat și aștept cu nerăbdare discuția. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să vă mai spun o dată că la costuri totale de 400 de milioane de euro, din aceste costuri, o treime a fost dedicată siguranței proprii. Este și dacă vedem că nu s-a atins obiectivele chiar în totalitate, se uh, pune întrebarea dacă misiuni uh, în astfel de condiții dificile au sens cu uh, finanțarea mm, aceasta. Um, în legătură cu uh, achizițiile publice, cred că și acesta este un element important. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că ultima mare reformă din acest domeniu a, adus mari schimbări. Cel puțin asta ne-a spus Comisia și vom mai încerca să mai facem reforme care să mai uh, amelioreze situația. Dar vreau să îi salut pe reprezentanții SAE și să-i rog să ia poziție în legătură cu acest raport. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. În numele SAE uh, dorim și noi să salutăm raportul Curții de Conturi, care este foarte interesant. Considerăm că acest raport uh, reflectă progresele făcute de misiune, de asemenea prezintă domeniile în care au fost ameliorări și domeniile care necesită să se mai depună eforturi din partea SAE și a misiunii în sine. După cum a spus uh, curtea, considerăm că această misiune a fost lansată într-un mediu destul de dificil, uh, deosebit de dificil, nu doar din perspectivă de securitate, ci și din perspectiva capacităților autorităților afgane. Cred că a fost una dintre situațiile cele mai complicate în care am uh, lansat o misiune PSAC. După cum a spus curtea, s-au preluat anumite recomandări deja de către misiune și de către SAE, mai ales în ceea ce privește funcționarea internă a misiunii și în ceea ce privește uh, susținerea acordată de sediul de aici, de la Bruxelles. Iar uh, celelalte recomandări sunt analizate chiar acum de serviciile noastre și avem deja un plan pentru a le pune în aplicare. Unele dintre recomandările și concluziile uh, curții sunt outdated, aș zice, sunt depășite pentru că erau în legătură cu faza de lansare a misiunii. Între timp am învățat lecțiile necesare și le-am aplicat. Și în încheiere aș dori să subliniez, după cum ați remarcat și în răspunsul dat de SAE și de comisie, pe care l-am și publicat odată cu raportul, că în legătură cu anumite observații și recomandări noi înțelegem lucrurile puțin diferit, mai ales în, ceea ce, în legătură cu ceea ce a spus domnul raportor, rolul de coordonare al misiunii. Sigur că misiunea are obligația de a se coordona cu ceilalți actori, dar, într-adevăr, nu am avut un astfel de mandat de coordonare generală. Uh, la fel, uh, în ceea ce privește valoarea adăugată percepută și rezultatele obținute prin formări, comparate cu rezultatele obținute prin consiliere sau uh, mentoring. Am să mă opresc aici și vă stăm, desigur, la dispoziție pentru orice întrebări, dacă sunt alte întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Broc dorește să ia cuvântul? Anwesenheit bin ich allein dadurch schon mit allen Wünschen erfüllt. Doamnă colegă, datorită prezenței dumneavoastră mi-au fost îndeplinite deja toate dorințele. Aș dori să mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi foarte mult, în special Aș dori să mulțumesc și colegului Gaier. Cred că este un fel de lecție și pentru noi. Putem constata, într-o parte pozitivă, că de la <clears throat> existența, de la crearea SAE s-a ajuns la mai bună coordonare. Nu suficientă, dar îmbunătățită. Suntem pe drumul cel bun. În al doilea rând, Trebuie să vedem lucrurile din perspectiva sustenabilității. Mi se pare o chestiune esențială. Deseori, în cazul unor astfel de misiuni, dar și măsuri în baza fondurilor structurale, că e vorba uneori de lucruri de sine stătătoare pe care nu știm ce consecințe vor avea și de aceea se pune întrebarea cum anume putem îmbunătăți acest lucru. Este o temă în sine. Aici și politica trebuie să-și aducă contribuția. S-a spus, nu știu neapărat acum dacă politica și-a dus o contribuție la caracterul durabil al evoluțiilor din Afganistan. Sunt poate două lucruri diferite, creșelile politice sau evaluările greșite din punct de vedere uh, politic, pentru care proiectele nu sunt responsabile, trebuie să ne asumăm noi acest lucru și uneori astfel de proiecte sunt uh, și consecința unor evaluări politice greșite. În orice caz, va trebui să vedem cum anume putem obține o mai bună coordonare. Punct important, este să funcționeze bine colaborarea între SAE și Comisie pentru astfel de misiuni pe viitor. Și dacă mă uit la acest raport, un punct esențial se referă la faptul că există o lipsă de colaborare între Uniunea Europeană și statele membre și asta reprezintă întrebare cheie. Nu e vorba doar de acest această misiune am asistat la ceva similar și în Mali, la operațiunile militare. Și e vorba în mare de faptul că după ce își asumă angajamente, deseori statele membre vin prea târziu cu resurse financiare și uh, resurse umane, astfel încât misiunile sunt subdimensionate și practic pleacă deja cu un handicap. Aici nu fac reproșuri acestei misiuni, va trebui să vedem cum anume am putea coopta mai bine statele membre. Lucruri și mai dramatice se petrec uh, în ceea ce privește statele membre acum în situația crizei refugiaților. Pentru a putea acționa împreună și a avea și eficiența dorită în misiuni precum Afganistanul, dacă nu vrem să uh, dotăm misiunile financiar în mod corespunzător, atunci mai bine nu, nu mai facem nimic pentru că rezultatele pot fi previzibile. Și de aceea este important ca un organism independent, precum Curtea de Conturi, a analizat în mod corespunzător și clar aceste lucruri accept evaluarea SAE și o prețuiesc, dar în ceea ce privește relația cu statele membre, nu are nicio legătură. Dacă nu suntem dispuși să spunem lucrurilor clar pe nume, și anume că actorii implicați răspund de rezultatul uh, final, în speță statele membre, atunci vom avea mari dificultăți și de aceea aș dori să mulțumesc încă o dată pentru raport. Vreau să se mai detaliez încă o dată acest punct pentru că mi se pare esențial atât în ceea ce privește Afganistanul, care poate fi până la urmă o lecție și pentru alte domenii de acțiune. Și de aceea l-aș <clears throat> ruga pe domnul Gaier să sublinieze poate puțin mai mult în raportul dânsului acest aspect. Mulțumesc! Cred că trebuie să punem multe întrebări de pildă faptul că avem la fața locului astfel de misiune, apoi mai este și reprezentantul special care produce costuri cu 10 persoane uh, fără rezultate concrete, apoi reprezentantul Uniunii Europene care face parte din acest proces, sigur cu eforturi, dar poate nu suficient și atunci Consiliul cred că trebuie să-și pună problema cât banii ai contribuabilor mai trebuie risipiți în această uh, poveste că mm, nu contează acum dacă sunt bani europeni sau banii statelor membre. Noi știm că politica externă este o chestiune dificilă aici, chiar și pentru Parlamentul European. Intervenții pe lista mea, figurează doamna Schmidt, vă rog. Mulțumesc, da. Întrebarea mea poate este puțin diplomatică, dar cred că se impune a fi formulată. Foarte simplu. Cei 400 de milioane au fost cheltuiți cu un scop, cu un sens. Nu mi se pare că rezultă din raport acest lucru. Sigur, e simplu să spunem, e o misiune, uh, asta e pozitiv, asta e mai puțin, Întotdeauna poate pozitivul se exacerbează, aspectele negative se trec un pic cu vederea și cred că uneori se impune să spunem concret. A avut vreun sens, banii au fost cheltuiți cu o ținere rezultatelor sau nu? Iar vis-a-vis -vis de recomandările curții de conturi. Ei vin totdeauna cu formulări de genul, da, sperăm că se ține cont de acest lucru la următoarele acțiuni. Însă Curtea de Conturi are uh, misiunea să discuta aceste chestiuni cu cei responsabili și bineînțeles că recomandările trebuie puse în aplicare și trebuie să tragem și noi învățămintele de rigoare. Trebuie să ne asigurăm că banii au fost cheltuiți judicios cu un scop. Poate că ar trebui să putem spune într-un final, banii au fost utilizați cu un sens, recomandările curții de conturi sunt puse în aplicare la următoarele acțiuni. Doar atunci ne putem asuma răspunderea. O întrebare clară pentru reprezentantul SAE. Sperăm că și răspunsul va fi la fel de clar. Vă rog. Dankeschön. Ich hätte gedacht, wäre eine Frage für Mulțumesc. Credeam că este o întrebare pentru Curtea de Conturi, dar desigur voi putea da un răspuns și eu. It's not, it's certainly, I mean, it's a... Într-adevăr, este o întrebare foarte justificată. Aveți dreptate să o puneți. 400 de milioane de euro, într-adevăr, este o sumă mare de bani. Știți că statele membre sunt conștiente de acest cost am pierdut mai mulți angajați în această misiune în 2014, în ianuarie, un angajat danez și cu gardă de corp și în acest an am pierdut uh, un angajat din serviciul de securitate. Statele membre dore, decid de greutatea politică și financiară pe care doresc să o acorde acestei misiuni. Este o decizie politică înainte de a intra în detaliile mandatului misiunii și a, a rezultatelor sale. Eu cred că banii au fost bine utilizați. Am discutat despre durabilitate. Misiunea a înregistrat progrese de la începutul său, a pus accentul pe domenii unde se poate uh, obține o durabilitate în ceea ce privește, de exemplu, eforturile afgane de formare, uh, pentru că aceste eforturi să uh, continue, trebuie să creăm capacități proprii în Afganistan, care acum există am creat uh, centre de formare pentru poliție în Afganistan. Deci există progrese în ceea ce privește reforma internă a formării forțelor polițienești. În ceea ce privește justiția, s-a progresat, poate progresele nu sunt vizibile imediat, pentru că lucrurile iau timp, însă cred că misiunea și-a adus contribuția împreună cu celelalte instanțe ale Uniunii Europene fără a mai menționa și statele membre, Regatul Unit, Germania și Italia, care s-au angajat de la bun început în această misiune. Doamna Pitera, vă rog. Przewodnicząca, muszę powiedzieć, że nie jest to sprawozdanie optymistyczne. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Acest raport nu este unul foarte optimist. Există probleme cu angaja, cu personalul, avem mai multe agenții care lucrează acolo, avem o problemă cu voluntarii, experții, cu birourile locale există dubii în ceea ce privește durabilitatea și durabilitatea rezultatelor obținute și avem și dubii în legătură cu felul în care se cheltuiesc banii. La punctul 74, conform datelor financiare ale EUPOL, avem în Afganistan 146 de vehicule din care doar câteva au fost operaționale. Erau operaționale. Conform datelor oficiale, aveam șase vehicule operaționale. Și doar câteva dintre aceste vehicule au fost clasificate drept noi. Data de încheiere a misiunii a fost uh, amânată deja de mai multe ori din 2012 încoace. S-a schimbat și șeful EUPOL de mai multe ori. Deci poate ar trebui să schimbăm modalitatea de gestiune a acestei misiuni pentru a ne pentru a face față mai bine problemelor. Până acum nu am obținut informații în legătură cu implicarea statelor membre. Din Polonia știu că sunt trei ofițeri de poliție, însă nu știu ce fac celelalte state pentru a susține misiunea. Așadar, două întrebări. Ce schimbări în modul de gestiune uh, se pot aștepta după schimbarea șefului misiunii și, în al doilea rând, care este contribuția statelor membre la această misiune. Darf ich den Vertreter des EAD noch mal bitten? L-aș ruga pe reprezentantul SEAE să intervină din nou. Um, enfin, je vais pas évidemment me prononcer. Nu pot să mă pronunț în numele statelor membre. Voi vorbi doar de, din punctul de vedere al SAE. Nu știu dacă am tabelul cu cifrele exacte în ceea ce privește participarea statelor membre, pot să vi-l transmit ulterior, dacă este necesar. După cum știți, statele membre decid dimensiunea și structura misiunii și ulterior statele membre furnizează personalul. Noi, la nivelul SAE, facem tot ceea ce este posibil pentru a orienta și concilia statele membre în ceea ce privește tipul de personal, însă nu putem obliga statele membre să furnizeze personal. După cum se spune, statele membre își arată poziția prin fapte. Noi vrem să pregătim cât mai bine personalul statelor membre înainte de um, detașare pentru a îmbunătăți cât mai bine uh, tehnicile de uh, detașare a acestor persoane. Facem acest lucru cu serviciile noastre la nivel operațional pentru a um, oferi uh, tipuri de formare cât mai apropiate de ceea ce se întâlnește pe teren. Într-adevăr, data de încheiere a misiunii a fost proteja, pro, prelungit, amânată de mai multe, în mai multe rânduri. Acum data prevăzută este 31 decembrie 2016. Aceasta a fost decizia statelor membre în ceea ce privește schimbarea modalității de gestiune, nu știu exact la ce se referă întrebarea dumneavoastră, ceea ce este sigur în ceea ce privește misiunea, în ultimii ani s-au făcut eforturi foarte mari pentru a consolida capacitatea de gestiune internă, de monitorizare, în mod similar cu viziunea CAE de aici, de la Bruxelles. și ă, din dialogul cu ceilalți ă, interlocutori europeni. Vrem să existe o mai bună cooperare cu serviciile SAE și cu cele ale Comisiei, să se ține cont ă, de strategiile globale, globale ale Uniunii Europene în programarea acțiunilor. Urmează domnul Gaier, ca raportor. Dankeschön. Ja. Da, mulțumesc. În primul rând, aș dori ca din perspectiva raportului parlamentar să dau un răspuns întrebării doamnei Schmidt. Eu cred că cei 400 de milioane au fost cheltuiți judecioși și cu un sens și dacă faceți efortul să citiți recomandările 43 și 44 ale Curții de Conturi, veți constata că în atingerea obiectivelor se certifică și atingerea rezultatelor, în uh, parte cel puțin. Sigur că putem spune două din trei obiective sau patru din cinci uh, nu uh, e suficient, dar evaluarea politică este la latitudinea noastră. și care sunt concluziile care se impun ca atare, este până la urmă treaba noastră. Deci, dacă ajungem la concluzia că cele 400 de milioane și-au adus o contribuție pentru îmbunătățirea situației din Afganistan, atunci întrebarea cum anume se aplică lucrurile, cum poate fi sporită eficacitatea, vor putea fi analizate în continuare. Dacă se constată că banii nu au fost cheltuiți judicioși, atunci uh, UE economisește mulți bani, dar în calitate de actor pe scena politicii externe nu mai figurează. Va trebui însă să vedem că există și o legătură internă între diferitele aspecte. Domnul Broc are dreptate când spune că o misiune nu poate funcționa din capul locului dacă statele membre nu pun la dispoziție resursele. Acum, sigur că situația din Afganistan nu se compară cea cu cea din Renania de Nord-Vestfale, de unde vin eu. E greu să găsești <clears throat> ofițeri de poliție care să meargă uh, la fața locului cu atitudine um, euforică și, și să spună că da, sunt uh, dispus să pun la bătaie propria viață pentru a avea o contribuție la îmbunătățirea stării de securitate din Afganistan și implicit și la situația oamenilor din Afganistan și, nu în ultimul rând, a noastră tuturor până la urmă. Dacă <clears throat> unul dintre acești ofițeri de poliție poate au ezitări, e cu totul de înțeles. Și dacă statele membre nu pot să uh, facă focus pocus, să scoată din pălărie oamenii dispuși să meargă acolo, este de asemenea de înțeles. Nu poate pur și simplu să-i trimi, să-i ordone acolo la fața locului. Acum, dacă se cheltuie bani pentru asigurarea securității proprii a personalului aflat în Afganistan, e de înțeles, pentru că nici eu nu m-aș duce în, uh, într-o astfel de misiune dacă angajatorul meu nu face tot posibilul pentru a asigura și mie securitatea personală. Deci cine spune că acești bani nu sunt cheltuiți judicioși, în sensul că prea mulți bani au fost cheltuiți pentru asigurarea securității misiunii, spune practic implicit și că astfel de misiune a PESA în țări cu o situație de securitate precară, uh, de fapt, uh, nu ne putem permite. Și așa cum mai spuneam, atunci Uniunea Europeană practic ar trebui să renunțe să mai uh, figureze ca actor pe scena politicii externe. Și colegii de la Comisia pentru Afaceri Externe vor putea să comenteze dacă se impune o, un astfel de raționament uh, sau nu. Dar noi analizăm aici partea banilor. Uh, eu nu consider că banii nu au fost cheltuiți judicioși, dar dacă alții consideră așa, atunci, uh, sigur, consecințele politice ar fi să nu mai intervenim. Mulțumesc. Vreau să avertizez uh, că nu ar trebui să ajungem la neînțelegeri. Nu vreau să se creadă că dacă am cheltuit o treime din bani, atunci misiunea nu a avut succes, ci din potrivă, cred că ar fi trebuit să avem mai mulți bani la dispoziție pentru a realiza eficient ceva. Urmează doamna Iala Sender, vă rog. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur și felic, îl felicit pe domnul Caier, raportor, pentru interpretarea asta literală a ă, recomandărilor și sfaturilor comisii, curții de conturi într-o misiune atât de complexă și dificilă ca și cea din Afganistan. Curtea de conturi ne spune foarte clar că finanțarea era insuficientă. Uh, este foarte important să ținem cont de acest lucru, că obiectivele foarte ambițioase ale o politicii europene, pentru că avem din, din ce în ce mai multe ambițioase, din ce în ce mai multe ambiții, nu pot fi îndeplinite cu un buget atât de mic. Însă, este vorba de 400 uh, de milioane de care trebuie să ne asigurăm că s-au utilizat cât de bine trebuia. Există și fonduri alocate vecinătății Ucrainei uh, și uh, la fel am auditat și instrumentul dedicat situației refugiaților. De aceea, eu consider că trebuie să fim conștienți de necesitatea de a evalua și citi recomandările curții de conturi pentru a ne plasa în contextul corespunzător. În cazul Spaniei, 100 de ofițeri de poliție au, și-au pierdut viața alături de doi interpreți și serviciile de securitate nu au fost suficiente pentru a-i apăra. Așadar, limite, limitele unui buget eh, limitat pentru o misiune de acest gen, învățămintele pe care le evidențiază Curtea de Conturi și raportorul, poate împreună cu domnul Brock uh, și Comisia AFET a putea să evidențieze acest lucru. Nu putem să fim la fel de exigenți aici ca și când am uh, vorbit despre uh, uh, un oficial al Uniunii Europene. Urmează domnul Toirer. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe de o parte, mi se pare bine că organizăm o reuniune comună cu colegii de la Comisia de Afaceri Externe. Trebuie să și procedăm ca atare și asta aduce oarecare strălucire și în uh, mai uh, modesta noastră căsuță a controlului bugetar. Aș dori să comentez o afirmație a doamnei președinte. Dacă citim raportul, rezultă, și vreau să amintesc acest lucru, că a fost dificil să convingi ofițeri de poliție să se alăture acestei intervenții riscante. Și dacă discuți cu soldați care au fost acolo în misiunile NATO, am avut ocazia să discut și cu un ofițer din România care acum uh, este ca atașat la misiunea Carrefour din Sarajevo. Să am discutat și cu soldați din Bundeswehr. Îți poți să dai seama despre ce e vorba. Și de aceea și din comisia noastră ar trebui să exprimăm mulțumiri pentru acei funcționari care au fost dispuși să meargă la fața locului. Este importantă precizarea pentru mine. În al doilea rând, aceste misiuni nu au fost suficient de bine poziționate corespunzător importanței lor pe lista noastră de priorități. Dacă vrem să aibă succes o astfel de misiune, atunci consolidarea capacităților statale trebuie să facă de așa natură încât lucrurile să poată fi predate afganilor de la fața locului. Dacă nu reușim acest lucru, totul este maculatură și nu putem decât deplângem mor moartea mulți, um, numărului mare de oameni care și-au dat uh, viața pentru a readuce um, această țară pe linia de plutire. Până la urmă, trebuie să punem întrebarea decisivă dacă misiunea a avut succes și în acest context. Sigur, există puncte la care trebuie să ne referim din perspectivă critică. Acest bord de coordonare pentru Afganistan a avut uh, timp de nu știu câți ani, 13 donatori și n-au reușit să se coordoneze. Și atunci, unde rămâne guvernanța? Ne-am ocupat mai mult de noi încine decât de misiunea în sine. Poate că aici e nevoie de modificări. Se pare că au apărut și probleme la interfața cu NATO. Multe dintre statele membre sunt sau toate aproape membre NATO, deci ar fi probleme între prieteni care ar trebui să poată fi rezolvate. Și apoi o întrebare adresată Comisiei. La capitolul lecții de, pe care trebuie să le învățăm, se spune că nu va fi ultima misiune polițienească pe care va trebui să o organizăm. Poate că n-ar fi rău să construim niște capacități pentru ca în viitor lucrurile să funcționeze. Pentru că mi se pare un model bun a spune că pentru aceste misiuni căutăm tot mereu personal nou. Poate că ar trebui să ne gândim că dacă avem acest rol de, uh, uh, de a trebui să organizăm misiuni de stabilizare uh, la nivel global, mai ales acum, dacă vedem și criza refugiaților, deci dacă nu ar trebui să construim o structură proprie. Sigur, nu este treaba Comisiei Cont, dar dacă discutăm astăzi și despre performance-based budgeting, atunci uh, se leagă și de treaba noastră de a vedea care este obiectivul, cu ce mijloace și ce resurse putem atinge aceste obiective. Mi-am permis așadar să enumăr câteva uh, obiective pentru a face lucrurile mai concrete. Și ultima întrebare, din citirea raportului, pentru mine nu rezultă clar care sunt așa numitele mission self. Poate că puteți face câteva precizări în acest sens, cum au funcționat și care au fost problemele. Și o ultimă întrebare. Pentru atingerea obiectivelor, ați recomanda instituțiilor o continuare a activităților din Afganistan sau considerați că decizia care a fost luată de a stopa misiunea este una corespunzătoare, date fiind obiectivele. Deci, au fost obiect, atinse obiectivele, există șansa ca lucrurile să funcționeze bine fără intervenția noastră în continuare sau obiectivele care trebuie îndeplinite ar fi periclitate, pentru că dacă așa ar fi situația, atunci ar fi vorba de investiție eșuată și mai bine n-am fi intervenit. Mulțumesc! Mulțumesc. Poate că întrebarea legată de transferul către autoritățile afgane este de asemenea importantă. Cum uh, va avea loc acest transfer și spuneați anterior că e prevăzut acest transfer la finalul anului 2016. Cum uh, sunt pregătite autoritățile afgane în perspectiva acestui transfer? Aveți cuvântul. Mersi beaucoup. Euh, c'est quand même beaucoup de questions. Euh, Mulțumesc, multe întrebări. În primul rând, un comentariu, poate, în legătură cu Bordul de Coordonare Internațională a Forțelor Polițienești. Este un instrument care nu și-a jucat suficient rolul în Afganistan. Misiunea mulți ani a susținut personalul prin finanțare și consiliere IPCB, însă trebuie să existe uh, dorința din partea ambelor, parte, ambilor parteneri. De asemenea, gestiunea bazată pe performanță la nivelul misiunilor, vedem și în restul misiunilor asistăm la un efort real de a ca serviciile de aici să aibă o abordare mult mai profesionistă în ceea ce privește definirea obiectivelor, activităților, a monitorizării activităților și introducerea unor rete, criterii și repere mult mai stricte cu obiective verificabile în mod uh, precis. Asta în strânsă colaborare cu o um, asumare a autorităților locale. În ceea ce privește acele celulele de proiect, este un instrument creat acum câteva luni pentru aceste misiuni PESC. În majoritatea statelor în care ne angajăm, uh, ne dăm seama că este nevoie de echipamente Multe din misiunile noastre acordă și consiliere strategică. Am considerat necesar să însoțim eforturile noastre strategice prin uh, furnizarea de echipamente. Bineînțeles, sunt uh, mici, este vorba de mici cantități, pentru că nu este funcția misiunilor PESC de a transmite echipamente. Sunt echipamente care au legătură strânsă cu misiunea respectivă. De exemplu, în cadrul formărilor dăm materiale care se asistă la formare. Imobilele, pe de altă parte, sunt acoperite de alte proiecte de, care țin mai degrabă de dezvoltare. Ce se întâmplă dacă un obiectiv nu este atins, există un aspect operațional și un aspect politic. Și întotdeauna trebuie găsit un echilibru înainte de a se lua decizia închiderii unei misiuni. S-a luat decizia închiderii misiunii în decembrie 2016 pentru că în ceea ce privește starea stare la care s-a ajuns, am considerat că autoritățile afgane au progresat suficient pentru a face față provocărilor fără asistența misiunii. Unele state membre au considerat că elementele necesare au fost atinse și că poate să demareze o perioadă de tranziție Există o strategie de tranziție, de dezvoltat în general și de asemenea, trebuie să ne asigurăm că autoritățile locale vor fi suficient de puternice pentru a se descurca pe picioare proprii, dar și în domeniile în care considerăm că statele membre nu sunt suficient de puternice, vrem să implicăm alți parteneri care să se asigure și să însoțească um, aceste autorități. De exemplu, în Afganistan, pe partea de justiție, atunci când această fază va fi terminată la sfârșitul anului, am um, considerat că RSIE trebuie să facă o monitorizare în continuare a politicilor strategice La fel, un angajament cu statele membre în proiecte, cu proiecte bilaterale, dar și cu ONG-urile la nivel local care pot să efectueze o monitorizare după închiderea misiunii. După cum spuneați, trebuie să vedem lucrurile bune, lucrurile mm, insuficiente. Eu cred că multe lucruri nu s-ar fi întâmplat dacă misiunea nu ar fi existat. Am avut rezultate în domeniul formării, a capacității de formare, în domeniul forțelor polițienești de proximitate. Acolo există lupta împotriva terorismului și o abordare mult mai europeană un rol al misiunii este ca autoritățile afgane să înțeleagă uh, rolul forțelor de poliție și împotriva uh, talibanilor, uh, deci a unei insurecții interne. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul din nou domnului Vesper de la Curtea Europeană de Conturi. Știți cumva cât din suma totală din cei 400 și de milioane au fost alocați direct poliției afgane? <clears throat> I must say that uh, I have to come back to you with that. Va trebui să vă transmit ulterior această cifră pentru că nu o am la dispoziție acum. Însă, de vreme ce am cuvântul, aș adăuga un lucru dacă nu mă întreba asta că am meritat sau nu această misiune. Nu trebuie să uităm că atunci când talibanii au fost, dat, au fost dat jos, dați jos de la putere, nu exista o forță polițienească. Și în ultimul an, Afganistanul a organizat cu succes și a protejat alegeri generale, care au fost alegerile cele mai corecte și sigure care au existat vreodată în Afganistan. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără o forță de poliție civilă care să aibă responsabilitatea de a proteja și de a facilita alegerile. Nu ar fi fost posibil acest lucru. Deci dacă căutați rezultate, acesta este un rezultat pe care vi-l pot da. Mulțumesc și pe final, de fapt înaintea domnului raportor, domnul Broc. Da, mulțumesc, aș vrea și eu să mai spun două, trei cuvinte. Întrebarea a avut sau nu rost? A fost o misiune necesară dacă plecăm de la permisa, premisa că uh, misiunea în Afganistan a fost una care se impunea în ansamblu său, pentru că e clar că nu, nu poți să pleci de la premisa că o țară poate fi stabilizată doar prin mijloace militare, ci trebuie readusă și pe linia de plutire prin redarea capacităților de organizare. Sigur că dacă întreaga misiune din Afganistan uh, se impunea, ar fi trebuit să aibă loc sau nu, este o chestiune separată. <clears throat> Însă dacă se ia decizia că da, se intervine, atunci trebuie făcută cu toată rigoarea de la cap la coadă. Și nu este doar uh, vorba de Uniunea Europeană și misiunea, de fapt, nu este finalizată. Cred că asta este unul, una, unul din învățămintele care se impun și eu vis-a-vis -vis de Afganistan nu sunt atât de optimist pentru că dacă aș fi participat la evaluarea din această primăvară, nu sunt sigur că aș fi spus că în 2016 totul e în regulă. Mulțumesc! Mulțumesc acum raportorul pe final. Eu cred că nu e nevoie să mai vin cu observații pe final. Discuția a fost clară. Există, evident, câteva divergențe de opinie la nivelul Comisiei cu privire la modul în care trebuie făcut analiza politică a acestei misiuni EUPOL. Eu mă situez undeva aproape de părerea domnului Brock, în sensul că uh, <clears throat> această misiune internațională în Afganistan se impunea și consider de asemenea că Uniunea Europeană trebuie să mândrească cu această misiune. Sigur că uh, există puncte care uh, pot fi îmbunătățite, nimic nu e perfect. Este un document de lucru care nu are caracter de decizie, ci pe care raportorul îl propune pentru descărcarea de gestiune a Comisiei și a SEA sau se adaugă altor documente pentru descărcarea de gestiune a SEA și a Comisiei pentru 2014. Cuvintele domnului Brock le interpretez în sensul că pentru recomandarea final ar trebui să analizez mai atent această relație dintre recrutare și situația de securitate. Poate că așa cum am formulat eu lucrurile puteau fi înțelese greșit și în acest sens voi mai pregăti câteva amendamente în perspectiva descărcării de gestiune pentru a evidenția mai clar cum trebuie privite lucrurile și în acest sens uh, uh, mă bucur să pot colabora cu raportorul. Da, mulțumesc, mai ales că Uniunea Europeană n are nimic împotrivă să financeze lucruri pe care nu le putem influența. Asta este situația de fapt și cred că domnul Brock uh, a arătat acest lucru cu oarecare prudență și mie mi se pare un lucru important. Mulțumesc că am ajuns acum la finalul reuniunii comune. Aș dori să mulțumesc colegilor de la FED și colegului Droc pentru faptul că am putut organiza această chestiune. Ne revedem uh, curând. Vom analiza împreună la Strasburg, la nivelul prezidiului, o misiune EULEX. Ehm, n-a fost ușor să găsim un termen, eh, asta și din cauza SEAE, dar este important să ne mai putem întâlni încă o dată atunci. Mulțumesc! Se încheie acum eh, ședința publică și continuăm eh, cu reuniunea coordonatorilor. Acum ne revedem cu ceilalți la ora 15.